Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, în momentul de față aflăm despre, cu îngrijorare despre mobilizarea forțelor polițienești și altor forțe la Maidanul de la Kiev.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 Procesul verbal și textele adoptate ale ședinței din 21 noiembrie sunt uh, adoptate și au fost prezentate. Există obiecții împotriva procesului verbal?